Dumnezeu. Autoritățile polone competente mi-au transmit o cerere de ridicare a imunității parlamentare pentru domnul Janus Corvin mikke conform articolul 9 alinat 1. Cererea se transmite